la prezente. Doamna președintă. Colegii. Dragi colegi, reluăm ședința. Procesul verbal al ședinței de ieri a fost distribuit, al sesiunii de ieri a fost distribuit. Dacă nu există obiecții, considerăm procesul verbal adoptat. Acum, pe ordinea de zi, avem dezbaterea comună privind Uniunea Bancară, mecanismul unic de supraveghere. Avem un raport Thyssen și raportul Sven Giegold. Patru minute are cuvântul uh, domnul Tis, doamna Thyssen, vă rog voorzitter mijnheer de commissaris collega's. mulțumesc doamnă președinte domnule comisar dragi colegi